Good afternoon. Thank you. Thank you for your patience. The plenary session. Bună ziua, stimați colegi, vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Am avut o ședință plenară, însă acum este timpul să ne reluăm activitatea în Comisia Libe. Am avut o primă ședință în cursul dimineții, și am ajuns la punctul 9, nu știu dacă vă aduceți aminte, de dimineață, la începutul ședinței, v-am spus că punctul 8 se amână. Doamna Gal, doamna raportoare, nu este prezentă. Prin urmare, amânăm punctul 8. Așa că vom trece la punctul 9, și anume migrarea de la sistemul de informații Schengen SIS-1 la sistemul de informații Schengen din a doua generație, SIS-2. Asta presupune modificarea unei decizii anterioare a JAI. Raportor, domnul Carlos Coelho. Însă, punctul 10 se referă la același subiect, migrarea de la sistemul de informații 1 la sistemul de informații la a doua generație, cu modificarea regulamentului Consiliului. Prin urmare, vom lua ambele puncte de pe ordinea de zi în același timp. Vom avea o discuție scurtă cu privire la amendamentele înaintate de domnul Coelho amendamente privind raportul domnului Coelio. Termenul pentru depunerea amendamentelor 15 martie 2010. 8 amendamente au fost înaintate deja pentru fiecare dintre cele două proiecte de raport. Comisia Bugete a formulat un aviz cu privire la ambele rapoarte. Din partea Comisiei Bugete, l avem pe domnul Alvaro. Amendamentele au fost trimise membrilor libe și avizele la fel pe 26 martie. Deci vom da cuvântul domnului Coelho și apoi, ca de obicei, reprezentanților Consiliului și Comisiei. Vă rog să luați notă de faptul că votul este planificat pentru următoarea întrunire a Comisiei Libe și anume 27-28 aprilie 2010. Vom vota încă o dată în 27-28 aprilie. Și acum să îi dăm cuvântul raportorului domnul Coelho. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încep prin a ne mulțumi tuturor colegilor care au trimis amendamente la proiectele mele de raport. Și voi trece la comentarea amendamentului produs de domnul Alexander Alvaro. Îi mulțumesc pentru avizul domniei sale. Sunt de acord cu abordarea Comisiei Bugete E vorba de un acord acolo între liberal, PPE și socialiști, amendamente comune în Comisia de Control Bugetar. Totuși, sunt o serie de lucruri care mă îngrijorează la amendamentele 17 și 18, însă sunt dispus să votez în favoarea acestora. Despre ce este vorba acolo? Am considerat întotdeauna că acest grup managerial trebuie să fie un grup mic de experți care să se refere doar la aspecte de ordin tehnic. Între timp am descoperit că cei din Consiliu ar dori să mărească acest grup, incluzând experți și din partea Comisiei. Trebuie să spun că sunt de acord cu ce a spus domnul Alvaro. Cred că acest grup, acest GPMB, trebuie să rămână un grup de dimensiuni mici. Dacă e vorba să includă un număr nedefinit de membri extrainstituționali, sincer să fiu, nu văd rostul. Nu avem decât două opțiuni aici. 1. Revenim la planul inițial, un grup de dimensiuni mici care se ocupe de aspecte eminamente tehnice sau deschidem acest grup tuturor instituțiilor și nu doar comisiei. Sunt foarte ispitit să votez în favoarea propunerii înaintate de colegul Alexandru Alvaro însă consider că modelul inițial rămâne de departe mai prefera- preferabil, un grup de dimensiuni mici cu competențe tehnice. De asemenea, aș dori să mulțumesc colegului Ensius din grupul socialist, care a înaintat o serie de comentarii. Aș avea doar câteva. Vorbeați de protecția datelor. Sigur, acest aspect este totdeauna binevenit. Însă, cred că ar trebui să fie la articolul 14, unde punem, unde integrăm această observație. La 5 sau la 14. Și când trecem la vot, am să propun această modificare. Sper că și colegul meu, domnul Enciu, va fi de acord. Domnule președinte, dați-mi să vă amintesc că am ajuns la un acord cu Consiliul în materie de vize pe termen lung. Decizia a intrat în vigoare pe 5 aprilie și s-a formulat o declarație interinstituțională comună pentru a trece la revizirea reglementărilor privind protecția datelor În ceea ce privește celelalte amendamente propuse, nu știu dacă proponenții sunt aici, însă singurul uh, raport care aș avea o serie de obiecții este numărul 17. Asta din, din motive ce țin de propunerile cu privire la numărul 16. În negocierile cu Consiliul și cu Comisia, Comisia Libe a sugerat ca aceste materiale să fie șterse după un an. Compromisul la care am ajuns a fost această perioadă de un an, maximum trei ani. Practic, statele membre beneficiază de o anumită flexibilitate în acest caz. Ele pot decide asupra lungimii perioadei respective. Propunerea domnului Luhan este de a avea trei ani ca perioadă standard până la ștergerea datelor însă această propunere nu, e la, pare, nu pare fi la fel de bună ca și compromisul la care am ajuns înainte. Cam asta ar fi uh, poziția mea în raport cu amendamentele propuse, domnule președinte, și vă le mulțumesc tuturor celor care le-au înaintat. Vă mulțumim și noi, spune președintele. Înainte de a da cuvântul reprezentantului Consiliului și a, Comisiei, domnule Alvaro, dacă aveți ceva de spus, nu aveți alte comentarii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în primul rând, colaborarea noastră a fost excelentă. Am putut colabora foarte, foarte bine, mai ales prin intermediul comisiilor. Mă bucur să aud că și colegul nostru este de acord cu amendamentele propuse de noi. Dați-mi voie să repet pe scurt că amendamentele pe care le-am înaintat noi nu intenționau a stânjeni dezvoltarea sistemului de a doua generație, însă ne îngrijora puțin ce s-a cheltuit până în prezent, mai bine de 80 de milioane de euro. În funcție de diferite interpretări, schimbările înregistrate pot fi considerate mai mult sau mai puțin fericite. Depinde de statul membru pe care îl întrebăm. Mă bucur că avem totuși un consens în materie de această abordare. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi, domnule Alvaro. Președinția, dacă dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc domnilor Coelho și Alvaro. Explicațiile domnilor au fost extrem de precise. Din punct de vedere al președinției, pot să vă spun următoarele. Sensibilitățile anumitor persoane răspund perfect sensibilităților noastre în ceea ce privește această problemă. Sunt aspecte evidente. Consiliul salută întotdeauna orice garanție menită a întări nivelul protejării datelor, mai ales când vorbim de acest sistem de informații. La fel de sigur este și faptul că dacă e vorba de transferul între aceste două sisteme, Trebuie să asigurăm protecția frontierelor și vrem să asigurăm eficiența muncii polițienești. De asemenea, de aceea avem nevoie de tot felul de garanții când e vorba de transferul între cele două sisteme și cred că aceste două propuneri discutate în grupurile de lucru de la Consiliu, credem că acestea vor asigura întărirea tranziției de la prim, sistemul de primă generație la sistemul de a doua generație. Important să avem aceste garanții bine instituite. Există un aspect care ne îngrijorează, dacă ne gândim la discuțiile pe care le-am avut în grupurile noastre de lucru, este vorba de amendamentul 17 pe care l-a comentat și domnul raportor, domnul Coelho. Grupul de gestionare este un grup, acest GPMB, este un grup tehnic. E vorba acolo de un număr maxim de 10 experți, 2 din partea Comisiei și 8 din partea statelor membre. Singura excepție este legată de o posibilitate distinctă experți desemnați de statele membre și singura garanție pentru asigurarea continuității ar fi prezența președinției în acest grup de lucru, pentru că asta ar asigura continuitatea activității. Ceea ce privește restul aspectelor, văd această dorință a membrilor Parlamentului în materie de în ceea ce privește acest grup de experți, eu sunt în reprezentată permanentă și sunt răspunzător de sistemul de informații Schengen. Deci, din punct de vedere tehnic, consider că problema este într-adevăr una de natură tehnică și suntem perfect conștienți de acest lucru. De asemenea, ne dăm seama că Parlamentul trebuie să fie tot timpul informat și prezent în acest proces. Considerăm că facem aceasta în prezent și că Parlamentul va rămâne și pe viitor informat pe deplin în materie de orice nouă evoluție. Cred că acest grup va depinde foarte mult de anumite grupuri de lucru cu care va colabora și va aplica toate regulile de comitologie. Astfel, Nu știu dacă reprezentarea membrilor Parlamentului este proporțională în acest comitet, dar dacă e vorba de gestionarea datelor, sunt de acord cu ce a spus domnul Coelho. ceea ce privește când și unde se va folosi această informație și cum va fi aceste, aceste informații păstrate, cred că cei de la comisie ne vor putea spune mai multe. Recent am avut o serie de întâlniri în cadrul cărora am discutat rezultatele primei etape, Milestone 1 președinția și Consiliul în ansamblu pot să spună că rezultatele au fost destul de încurajatoare, suntem optimiști și considerăm că am depășit acel stadiu, stadiul 1. Vom avea și alte întâlniri și vom avea și discuții în grupurile de lucru și în comitetele la nivel înalt, însă deocamdată suntem optimiști. Credem că activitatea în ansamblu poate fi finalizată curând. Vă mulțumesc, Comisia. Comisia, dacă dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte concis. Dați-mi voi, în primul rând, să mulțumesc Comisiei Libe pentru abordarea extrem de constructivă pe marginea acestor două texte și aș face numai trei observații cu caracter general. Prima dintre ele se referă la varianta ca acest Uh, rezervă pe care Parlamentul de a trece acest sistem SIS-2 în rezervă. Vorbim, sigur, de o prerogativă a Parlamentului și Comisia nici măcar nu-și propune să o comenteze, ci dorim doar să insistăm asupra nevoii de a exista o procedură clară și eficace prin care să se asigure deblocarea fondurilor în uh, cazul în care va fi necesar pentru a asigura o bună funcționare a acestui proces pentru ca aceste aspecte procedurale să nu reprezinte un obstacol bunei derulări. O a doua observație se referă la observațiile făcute de președinție și se referă la acest grup de gestiune a proiectului GPMB și avem o atitudine mai degrabă sceptică în legătură cu ideea extinderii sau a deschiderii acestui sistem către un public larg. În primul rând că e vorba de un grup cu caracter tehnic, un grup de experți care oferă consiliere comisiei în legătură cu gestionarea uh, Uh, constantă în fiecare zi a acestui proiect SIS-2, a sistemului SIS-2 și pot să vă spun că sunt discuții cu caracter extrem de tehnic pentru că am participat și nu sunt uh, în niciun caz expert în domeniu și dacă nu e specialist chiar nu pricep despre ce se vorbește și avem oarecare temere în sensul că dacă acest uh, grup va deveni mai deschis la nivel de participanți și vor participa și factori instituționali, există riscul de politizare a unui astfel de grup care până în acest moment a demonstrat că este eficace tocmai pentru pentru că este foarte flexibil și tocmai pentru că are membrii foarte competenți și avem dubii în ceea ce privește nevoia extinderii acestei participări. Și ultima observație pe care aș face se referă la amendamentele 15 și 16. E vorba de protecția datelor și observațiile în acest sens și Comisia consideră că în acest moment nu e nevoie să existe articole suplimentare în ceea ce privește protecția datelor din simplu motiv că până la această migrare, până ca ea se întâmplă, avem un cadru juridic Convenția Schengen și, dincolo de această migrare, adică odată ce sistemul va deveni uh, funcțional, uh, regulile caracter general care țin de protecția datelor, deci regulamentul 45 din 2001, se va aplica uh, în totalitate. Mai mult decât atât, fiecare dintre sisteme sistemele care Poate mai bine să mă opresc aici pentru moment și să uh, trec uh, mai departe la amendamentul 16. Amendamentul 16 care se referea se referea la ștergerea automată după o perioadă de trei ani. Comisia și de altfel și domnul raportor sunt de părere că această prevedere ar asigura un nivel de protecție inferior față de ceea ce propune în acest moment textul. De aceea, cel puțin în acest moment, Comisia nu este de acord cu acest amendament. Vă mulțumesc, domnule președinte. Gracias a la comisión. Creo que... Mulțumim comisiei. Cred că acum putem deschide discuția. Membrii comisiei au uh, cuvântul acum. De fapt, mai întâi de toate, domnul Alvaro. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru comentariile făcute vis-a-vis -vis de amendamente. Consider că la amendamentul 17 am putea ajunge la un consens în cazul în care Comisia și Consiliul ne-ar putea asigura că cele spuse de domnul Coelio nu sunt uh, corecte Bineînțeles, e esențial să avem un grup de experți. Sunt absolut convins că aceste ședințe nu vor fi uh, distractive, ci uh, chiar din potrivă. Așadar, din punctul ăsta de vedere, cred că putem discuta uh, și putem ajunge la un consens în cazul în care toate instituțiile ajung la un numitor comun, și anume numărul de membri să fie limitat la 10. De asemenea, în cazul amendamentului 18, care ar uh, prevedea și o obligație a acestui Consiliu de a informa um, la o anumită perioadă Parlamentul European. Uh, acest lucru ar fi uh, pozitiv. Cred că și noi ar trebui să primim informații cu privire la deciziile luate acolo. În cazul articolului, uh, amendamentului 15, sunt însă de altă părere de, uh, în comparație cu uh, declarația Comisiei. Colegul uh, a, provo- a promovat, practic, un pachet de măsuri care uh, ar evita, practic, uh, pierderea datelor. Uh, nu toate Actele legislative pe care ni le-a enumerat aici se referă la ceea ce ne dorim noi, în orice caz. Uh, s-ar putea ca aceste uh, uh, acte legislative să fie amendate, modificate, însă deocamdată nu există discuții în acest sens. În cazul în care nu mă înșel, în cazul în care nu există nici uh, o... în cazul în care 85 din 2005 nu se aplică aici, consider că ambele directive ar putea fi folosite, însă în 95-96 uh, nu există uh, niciun fel de referiri cu privire la pierderea de date. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Anciu, are cuvântul. Președinte, în primul rând uh, vreau să-mi exprim din nou satisfacția faptului că uh, lucrez cu domnul Coelho. Este o plăcere să lucrez cu dânsul, de asemenea cu domnul Alvaro. Uh, putem să lucrăm foarte bine. Primul lucru care aș dori să-l cer atât comisiei este faptul că trebuie să acorde o mai mare transparență tuturor acțiunilor pe care le întreprinde în acest domeniu. Nici până la ora actuală nu suntem siguri de reușita sau nereușita testului asupra migrării. Nu avem informații exacte, ni s-a spus ceva, dar nu concludent. De asemenea, vreau să uh, susțin și eu ceea ce a spus domnul Alvaru, că amendamentul 15 Uh, așa, sunt de acord ca acesta să fie mutat la articolul 14, cum a propus domnul raportor. Nu trebuie scos din uh, acest raport, întrucât uh, este o măsură în plus și niciodată o măsură în plus pentru protecția datelor nu trebuie evitată. Vă mulțumesc și în continuare sper că vom reuși în cele din urmă să scoatem acest, să ieșim din acest impas. No more colleagues. No more. Nu mai există întrebări, nu mai există in, intervenții din partea colegilor. Prin urmare, domnule Coeliu, aveți din nou cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mă concentrez asupra amendamentului 17. Permiteți-mi să fiu cât se poate de direct aș uh, prefera soluția reprezentată de un grup tehnic închis, mic. Se, aceasta era ideea incipientă, într-o fază in, incipientă. Spun, ne-am uh, membrilor Comisiei Europene că ar fi bine ca de la bun început Comisia Europeană să beneficieze de sprijinul unui astfel de Consiliu de Administrare. Din păcate, doar în ultimul moment a fost creat uh, acest consiliu, GPMB. Ideea era aceea de a implica experți din statele membre și de a asigura un nivel uh, înalt de expertiză tehnică la nivelul uh, de administrare a programului. Însă, ce nu înțeleg eu? Avem o propunere, propunere în fața noastră. Conform acesteia, după stabilirea numărului maxim de 10 membre, avem întâlniri ale GPMB la care pot lua parte funcționari din partea Comisiei Europene. din câte știu eu, Consiliul, și recunosc că înțeleg poziția Consiliului, dorește ca numărul uh, de reprezentanții ai Comisiei participanți la această, aceste ședințe să fie crescut. De asemenea, ceea ce duce practic la o creștere a numărului de participanți la aceste ședințe. Și spuneam că nu sunt prea încântat de soluția la care am ajuns, însă dacă e să votăm, aș vota în favoarea propunerii domnului Alvaro. De ce uh, să avem uh, experți din partea statelor membre reprezentanții Comisiei la aceste uh, ședințe, dar să nu avem de asemenea reprezentanții Parlamentului European. De ce Parlamentul este exclus uh, din uh, aceste ședințe ale experți, experților? După părerea mea, avem două soluții posibile. Fie reducem grupul tehnic la un grup tehnic membrat din 10, format din 10 membri, acestor 10 membri nu li se vor mai adăuga nimeni altcineva, sau permitem experților statelor membre și Consiliului și uh, Comisiei și de asemenea, bineînțeles, și Parlamentului European să ia parte la aceste ședințe. Sper că vom ajunge la o soluție. De asemenea, voi uh, încerca să-i, uh, să discut cu domnul Alvaro și uh, sper să ajungem la un, un, uh, o formulare de compromis. Poate vom ajunge la o concluzie alături de Comisie și, par- uh, și uh, Consiliu. Însă, un lucru nu înțeleg de ce Parlamentul European este singura instituție europeană exclusă din aceste eforturi. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc. Mai există o intervenție din partea Consiliului, acum uh, după concluziile domnului Coelho. Nu? Bine. Atunci, permiteți-mi să vă amintesc că votul va avea loc uh, cândva în data de 27 sau 28 la următoarea ședință. Dar domnul Alvalo mai are cuvântul. Vă mulțumesc. Este vorba despre uh, amendamentul domnului Enciu. Comisia a justificat o posibilă respingere a acestui amendament, uh, invocând directiva 95-96. Uh, Însă, dacă știu bine, nu există în cadrul acestei, uh, acestei directive 95-46 niciun fel de regula, reglementare care să se referă practic la um, pierderea și, uh, de asemenea, încălcarea ideilor cu privire la uh, furnizarea și utilizarea datelor. Uh, vă mulțumesc. Acum Comisia poate să răspundă la întrebările puse de domnul Alvaro. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles foarte bine întrebarea pe care a adresat-o domnul Alvaro din punctul nostru de vedere, problema care se pune este oarecum diferită, motivul fiind că și Comisia, în tot ceea ce face, trebuie să respecte anumite niveluri de siguranță. Există o obligativitate ridicată în acest sens, iar această obligativitate nu este atât rezultatul directivei la care s-a referit domnul Alvaro, ci e vorba de o decizie cu privire la siguranță adoptată de Colegiul Comisarilor. Așadar, în consecință, Comisia este obligată și ea să impună același nivel de siguranță uh, subcontractanților în baza contractului actual existent, tocmai pentru a ajunge la un anumit nivel de siguranță foarte ridicat, care să îi să ajungă la nivelul best players, așa cum este el definit în contract. Mulțumesc. Merci. Creo que con esto hemos concluido este Domnul președinte, vă mulțumesc. Acestea fiind spuse, punctele acestea de pe ordinea de zi sunt uh, uh, sau discuția asupra lor a fost încheiată. Prin urmare, trecem acum la punctul 11 de pe ordinea, ordinea de zi. Este vorba despre Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiuni în spațiul de libertate, securitate și justiție. Din nou, domnul Coelho este raportor. Mai întâi însă vom uh, avea o prezentare din partea Comisiei cu privire la amendamentele aduse Uh, Agenției pentru Gestionarea Operațională, pornind de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Este vorba despre modificări uh, ce au fost negociate între Comisie și uh, Consiliu. Prin urmare, mai întâi de toate vom auzi intervenția reprezentantului Comisiei, mai apoi reprezentantul Consiliului va avea cuvântul și mai apoi domnul Coelio și ceilalți colegi care doresc să ia cuvântul vor avea oportunitatea de a face lucrul acesta. Reprezentantul Comisiei are acum cuvântul. Merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, voi prezenta această propunere de amendament în legătură cu regulamentul privind crearea unei agenții privind gestionarea operațională a sistemelor informatice în domeniul justiției, libertății și securității. Esența acestei agenții, așa cum este ea concepută, va fi uh, să aibă o activitate de gestionare operațională a mai multor sisteme informatice și, în mod deosebit, SIS-2, despre care tocmai ce a vorbit, sistemul VIS, precum și sistemul Eurodac. Iar pe viitor, acum cu condiția să existe și instrumente juridice care să prevadă acest lucru, agenția ar putea să primească și sarcina de a pune la punct alte sisteme informatice în domeniul justiției și securității, precum și a libertății discuțiile din cadrul Consiliului în legătură cu propunerea prezentată în luna iunie 2009 au progresat foarte bine la nivelul grupurilor de lucru și în timpul unei dezbateri orientative care a avut loc în cadrul Consiliului în luna noiembrie, acest principiu al înființării agenției s-a bucurat de un sprijin foarte larg în rândul cel mai multor dintre miniștri. Cum de am ajuns aici? E bine, deoarece a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, astfel încât această structură pe piloni care exista în acest domeniu JAI nu mai există acum. Și din acest motiv, această propunere ca cel al treilea pilon să fie deplasat, pentru că era vorba de un pachet format dintr-un prim pilon și un al treilea pilon, există această propunere din uh, decizie de a contopi cele două, uh, cei doi piloni pilon, care acum este caducă. Uh, pe când propunerea de regulament care corespunde activităților din primul pilon rămâne în vigoare. Așadar, firește, Comisia a renunțat la propunerea de decizie în legătură cu cel de-al treilea pilon în comunicarea sa Omnibus, unde se vorbea despre consecințele intrării în vigoare a tratului de la Lisabona. În prezent, dat fiind noul tratat, Uniunea Europeană are noi competențe privind înființarea acestei agenții și, de asemenea, și privind uh, toate prevederile în legătură cu funcționarea acestei agenții și asta printr-un act unic, de altfel asta a și făcut comisia, astfel încât pe 19 martie anul acesta am făcut această propunere unică aceasta pe fond uh, nu a făcut altceva decât să includă în propunerea de regulament fostul prim pilon, cu alte cuvinte acele dispoziții caduce existente în cel de-al treilea pilon. Și în același timp Comisia a profitat de ocazie pentru a face, să spunem, o cosmetizare, o salubrizare a acestor acte, incluzând aici noile prevederi din tratul de la Lisabona, ceea ce în practică înseamnă, de fapt, să înlocuim uh, cuvântul comunitate cu cuvântul Uniune și să actualizăm temeiul legal. Deci, pur și simplu, erau câteva operațiuni de natură tehnică. Această propunere modificată a fost ulterior transmisă spre analiza parlamentelor naționale și, în acest moment, iată-ne în fața dumneavoastră, să sperăm că, într-un spirit de bună cooperare pentru a discuta pe marginea acestei propuneri. Firește, rolul Parlamentului va fi unul crucial, atât în ceea ce privește înființarea agenției, cât și ulterior în procesul de funcționare a acesteia, dat fiind că Parlamentul va fi atât autoritatea bugetară cât și autoritatea de control a acestei noi agenții. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei. Președinția dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Poco puedo añadir a lo que ya ha dicho la... la... Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să aduc o scurtă completare prezentării făcute de reprezentantul Comisiei. Dați-mi voie să vă aduc la cunoștință care este nivelul la care am ajuns din martie încoace în cadrul uh, grupului de lucru. Am discutat trei teme diferite, trei teme care, datorită conținutului uh, tehnic, nu au reușit să fie, să genereze un uh, consens. Avem două propuneri cu privire la compoziția acestei agenții. Pe de o parte, avem propunerea legată de uh, compoziția oarecum integrată a acestei agenții. Este vorba despre propunerea Comisiei și a doua propunere este una decentralizată. Așadar, pe de o parte avem doar un sediu, iar cea de-a doua propunere implică ideea mai multor centre tehnice. Este greu să mizăm pe această a doua soluție și sunt sigur că experții sunt de acord cu mine. Avem nevoie, am avea nevoie permanent de uh, copii și toate celelalte aspecte ar rămâne centralizate. Consiliul nu vrea să ia partea vreuneia dintre aceste soluții pentru că discuțiile continuă în continuare în cadrul Consiliului. Și mai există o temă conflictuală în momentul de față. Aceasta este legată de geometria așa numit variabilă, adică colaborarea anumitor state membre în cadrul anumitor uh, sisteme de informații de care se va ocupa această agenție. Pornind de la această geometrie variabilă, este greu să ne imaginăm în momentul de față cum ar putea sau ar trebui să fie ales președintele acestei agenții. Știți că există în continuare poziții diferite în, caz, în cazul SIS, VIS, uh, uh, Eurodac, acolo există uh, un grad diferit de colaborare a statelor membre și de asemenea o, opinii și poziții diferite în funcție de fiecare stat membru în parte. Și mai există ceva este vorba despre propunerea inițială cu privire la structura structura agenției și acum mă refer doar la structură, nu la sediu. Majoritatea statelor membre au fost de acord cu o întărire a structurii. Adică avem uh, un consiliu de administrație, un director, dar pe lângă aceștia trebuie să mai există un responsabil pentru protecția datelor, un responsabil pentru problemele de securitate, uh, un lucru foarte important în cazul uh, acestor agenții și, de asemenea, ar mai trebui să existe un reprezentant Um, în a cărui uh, competență ar intra uh, partea bugetară. Unele state membre au făcut uh, propunerea, o propunere care de altfel a fost sprijinită în cadrul grupului de lucru, ca aceste categorii să aibă o structură uh, unic, uh, diferită, după cum o prezentam de altfel Bine, spune domnul președinte, vă mulțumesc că urmează domnul Coelio. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă reamintesc că vom folosi procedura de codecizie. Asta este una dintre prerogativele Parlamentului și vom juca un rol foarte important în acest proces. Și acest rol al Parlamentului nu trebuie să fie important doar în sensul aprobării cadrului legal, în plus de asta ar trebui să fie important și dacă este vorba de supervizarea și monitorizarea activității acestei agenții. Vă reamintesc că încă nu am început să lucrăm cu diferiți raportori din umbră. Practic, încă așteptăm o propunere completă din partea comisiei. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, a urmat, desigur, să aibă loc o modificare în cadrul legislativ referitor la aceste documente și în cele din urmă Comisia a decis să prezinte un text unitar, un singur text, un singur regulament a fost propus ca atare. Ce îndoieli ar fi din acest punct de vedere? Nu toate statele membre participă la toate sistemele. Asta în primul rând. În anumite state membre există doar o participare parțială. Și atunci de unde vine certitudinea juridică? Asta duce la o serie întreagă de probleme. Din aceste motive, domnule președinte, cândva în cursul zilei de astăzi sau mâine am să vă trimit o scrisoare sugerându-vă că noi, cei la Comisia Libe, să consultăm pe cei de la serviciu juridic, să cerem un aviz care să ne spună dacă aceasta este cea mai bună opțiune sau nu. Deci un singur instrument legislativ aplicabil tuturor statelor membre fără nici o diferențiere suplimentară. Desigur, avem SIS-2, DIS și Eurodac. Acestea vor fi administrate pe termen lung de această agenție. După cum spunea și reprezentantul Comisiei Europene, vom, uh, vedea, vom uh, asista la dezvoltarea și altor instrumente IT la scară mare și se spunea că este esențială implicarea Parlamentului pentru că dacă se vor face modificări ale mandatului acestei agenții, atunci procedura legislativă va trebui respectată. Chiar dacă discutăm de experimente pilot sau lucruri de genul ăsta, dacă se sporesc competențele agenției, aceasta nu se poate face pe la spatele Parlamentului European. Există multe lucruri pe care va trebui să le avem în vedere în acest sens și președinția a menționat deja câteva dintre ele. Cred că ar fi practic șase întrebări cheie. Prima se referă la profilul aceste, acestui nou element. Vom avea un management centralizat, cum avem în prezent pentru SIS 1, dar alții vorbeau de un management decentralizat, localizat la nivelul câtorva state membre. În ceea ce privește poziționarea exactă, ar fi doi candidați, Estonia și Franța. Sigur, asta urmează să fie decis uh, această problemă în cadrul Consiliului. Însă, practic, Parlamentul nu va fi implicat în această dezbatere. Să nu uităm acest lucru. După care trebuie să ne uităm la, locul, la rolul jucat de statele membre, pentru că e vorba de niveluri diferite de participare în aceste sisteme. Apoi ne, se impune o clarificare a competențelor acestei agenții. 5. Trebuie să vedem care este securitatea din punct de vedere fizic a acestor clădiri și amplasamente și de asemenea să vedem ce se face în materie de protejare a datelor. Și 6 problema întăririi protecției datelor. Aceasta a fost o preocupare constantă a Parlamentului European și asta de ceva vreme încoace și m-am bucurat să-i aud pe reprezentanții Consiliului referindu-se tocmai la acest aspect. Ei vorbeau de o inițiativă care este în prezent în desfășurare în cadrul Consiliului și anume crearea acestei rețele de ofițeri, de agenți specializați și această titulatură ar putea fi introdusă printre noile instrumente menite a întări protejarea datelor. Și, în ultimul rând, implicarea Parlamentului în supervizarea activității acestui grup și în definirea grupurilor administrative pentru această instituție. În concluzie, aceste probleme rămân încă fără răspuns și vor trebui examinate mai în detaliu în cele urmează. Avem documentul comisiei, putem începe să lucrăm cu raportorii în umbră, pentru ca, pe cât de repede posibil, această comisie să poată examina această gamă, acest spectru larg de propuneri, pentru că, desigur, după votul parlamentar, trebuie să negociem aceste aspecte și cu Consiliul. vorba de o procedură de codecizie în cadrul care Parlamentul are prerogative specifice. Vă mulțumim, domnule Coeliu, spune președintele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și tuturor antevorbitorilor, inclusiv raportorului, ale cărui observații, într-adevăr, au atins multe dintre lucrurile la care doream să mă refer și eu. Deci cum rămâne cu sporirea mandatului acestei agenții, noi atribuții referitoare la noi sisteme și baze de date și domnia sa a spus că acest mandat nu poate fi modificat fără procedura de implicare a Parlamentului European. Aș mai dori să adaug ceva aici. Avem în prezent un scenariu referitor la ce alte baze de date vor apărea, vor fi adăugate. Știu că domnul comisar Armstrong în timpul audierilor s-a angajat să examineze situația existentă în prezent și să vadă în ce direcții ne îndreptăm în materie de colectarea datelor la nivelul Uniunii Europene. Și în opinia mea, aici va trebui, vor trebui incluse și viitoarele baze de date. În ultimii cinci ani s-au menționat diferite posibilități și idei. Mi-aduc aminte, la un moment dat, cu câțiva ani în urmă, se vorbea de o bază centralizată cu amprentele digitale, lucru care a îngrozit pe mulți. Apoi altele legate de decizia PRM în materie de împărțirea, de distribuirea datelor cred că aș dori să aflu de la reprezentantul Comisiei, în primul rând, dacă promisiunea făcută de domnul comisar să examineze direcțiile viitoare în materie de colectarea datelor la nivelul european, deci în ce, în ce direcție ne îndreptăm acolo, și când vom trece de la nivelul speculațiilor la planuri concrete. Iar aceste planuri concrete vor fi oare ele împărtășite Parlamentului? În trecut am văzut, de exemplu, în cazul proiectelor pilot, nu afla mare lucru. Era, apăreau doar ca niște note de subsol la bugete. Le găseam ca o notă de subsol la planul de buget. Deci, în ce moment va începe Comisia, totuși, să vorbească în termeni mai concreți despre aceste planuri de viitor? Sigur, noi nu suntem interesați doar din strict din punct de vedere a protejării datelor, dar să vedem și cum vor sta lucrurile cu extinderea mandatului acestei agenții. Vă mulțumim, domnul Lafford. Domnule Albrecht, vă mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, apar aici trei aspecte foarte importante, importante. Niște teme pe care trebuie să le punem în discuție. În special, uh, includerea uh, reprezentantului pentru uh, protecția datelor în această agenție. În momentul de față se prevede crearea unui astfel de post doar la nivel intern mi se pare prea puțin, după părerea mea, reprezentantul UE pentru protecția datelor trebuie să fie implicat în discuțiile acestei agenții. Pe, în al doilea rând, avem costurile. Mi se pare că 107 milioane de euro pentru această agenție sunt absolut suficiente. Uh, Asta în cazul în care nu avem de-a face decât uh, cu armonizarea și însoțirea practică a evoluțiilor uh, tehnice. Uh, când vine vorba de crearea unor efecte de sinergie, când vine vorba despre promovarea interop interoperabilității, mi se pare că această sumă este suficientă și justificată. Însă tocmai asta nu ne dorim Ni se spune că e vorba despre prelucrarea tehnică și nu despre compilarea practică a unor bănci de date. Și, prin urmare, dați-mi voie să vă întreb care este, de fapt, rezultatul pe care ni-l uh, dorim și, uh, în această lumină, dacă fondurile sunt suficiente sau nu. Și, în al treilea rând, cât de obligatorii sunt reglementările cu privire la protecția datelor Văd aici doar considerentul 11 care face referire la această temă, însă nu văd absolut niciun fel de reglementare obligatorie uh, care să stipuleze clar uh, uh, respectarea absolut necesară a tuturor celorlaltor reglementări ancorate în legislația europeană cu privire la protecția datelor. Uh, Uh, repet, uh, am înțeles că este vorba aici despre, practic, uh, evaluări de natură tehnică. Nu este vorba despre niciun fel de pro, pro, proiecte foarte foarte complicate care se referă la interoperabilitate. Mi se pare că toată tema este mult prea neclar discutată în regulament. Danke. Vă mulțumim. Cred că s-au uh, formulat câteva întrebări. Nu mai dorește nimeni să facă comentarii suplimentare, dar s-au pus câteva întrebări deja comisiei. Din partea comisiei dorește cineva să răspundă la aceste întrebări? Mulțumesc, domnule președinte. Au fost o serie de întrebări care se refereau la protecția datelor. Aș atrage atenția acestei adunări în legătură cu articolul 25, acolo unde se spune foarte clar că regulamentul 45 din 2001 este aplicabil în acest caz, cu toate consecințele, inclusiv cu independența acestui uh, birou european privind uh, protecția datelor. De EDPS, deci nu considerăm prin acest text că are sens să se includă articole specifice care ar, nu ar face altceva decât să citeze prevederile generale care se aplică în regulamentul 45 uh, din 2001. De asemenea, trebuie să nu pierdem din vedere în ceea ce privește întrebările care au fost adresate cu privire la considerentele bugetare, că avem de-a face cu o agenție cu caracter tehnic, adică aceasta va asigura funcționarea unor sisteme care trebuie să funcționeze 24 din 24 în fiecare zi a anului, în condițiile prevăzute de instrumentele juridice pentru fiecare din ace- dintre aceste sisteme, iar bugetul care a fost menționat de circa 100 de milioane de euro se referă la o perioadă de 3 ani și are și o componentă cu privire la instalarea sistemelor sistemelor. Pe de altă parte, această agenție nu va avea o altă activitate decât acea activitate prevăzută punctual în aceste instrumente juridice sau care ei vor fi acordate prin instrumente juridice suplimentare Însă, aici uh, îmi permit să repet ceea ce am spus uh, în observațiile preliminare, și anume, acest lucru ar presupune existența unui instrument juridic corespunzător prin care agenției să îi se ofere gestionarea operațională a acestor noi sisteme sau crearea acestora. Cu alte cuvinte, nu există riscul, să spunem, eludării prevederilor legislative. Și cred că am uh, răspuns. Cred că am răspuns la cele dintre întrebări. Și o întrebare din partea doamnei Ludford în ceea ce privește angajamentele luate în cadrul audierii de către doamna uh, Melström. E vorba de acea cartografiere la care s-a referit dumneai și acest demers este în curs și pot să vă spun că doamna Melström uh, va uh, își va respecta angajamentele luate în momentul în care um, baza va fi, uh, acestui proces va fi finalizată. Cât privește sistemele suplimentare, acestea vor avea uh, la bază un temei legal punctual. Mulțumesc. Sí. La presidenție, quiere añadir algo? No? Then back to you. Dacă din partea președinției mai sunt comentarii, nu? Raportorul, domnul Mulcoeliu, dacă ați dori să încheiați discuția pe această temă? Nimic deosebit de adăugat, doar uh, să vă aduc aminte de câteva aspecte. Din ce am văzut până acum, ceea ce privește mandatul acestei agenții, această agenție nu va fi un consumator final al informației, un utilizator final pentru informații. Agenția nu va avea acces la datele propriu-zise. Agenția va oferi instrumentele care să permită accesul la aceste date și, după cum spunea reprezentantul Comisiei, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, cu o ușoară perioadă de, cu o scurtă perioadă de așteptare, pentru că fiecare ofițer de poliție va trebui să poată accesa acest sistem și să primească un răspuns cât de repede posibil, vorbesc de secunde, agenția va trebui să ofere soluțiile tehnice în acest sens pentru a putea presta un serviciu de calitate foarte rapid, păstrând în același timp un nivel ridicat de protejare a datelor, dar agenția propriu-zisă nu va avea acces la informațiile respective. Astfel, dispar unele din temerile menționate în prezent. Noi, ca Parlament European, trebuie să ne asigurăm că în legea respectivă se solicită tocmai acest lucru, se precizează tocmai acest lucru. Vorbim de o agenție europeană și de rolul acestui supervizor în materie de protecția datelor. Alte răspunsuri nu am să vă dau. Vă mulțumesc, domnule președinte. domnul Ladford. Domnule președinte, aș dori doar să revin la un aspect. Îi mulțumesc raportorului pentru observația domniei sale, este într-adevăr extrem de utilă și sunt pe deplin conștient de acest lucru. Într-adevăr, agenția va administra baza de date, va oferi instrumentarul tehnic necesar și doar atât. Și, într-adevăr, S-au făcut o serie de sugestii la început. Se vorbea despre interoperabilitatea tehnică care ar fi însemnat un schimb între toate bazele de date posibile, evident nu este cazul, nu este vorba de așa ceva, dar pe de altă parte cred că însăși existența unei agenții comune la nivel central, a unei administrări comune, a unei platforme tehnice comune, care desigur în sine nu înseamnă automat că există interoperabilitate între bazele de date și acces comun la informații, dar cu toate acestea trebuie să avem mare grijă ca această agenție să nu funcționeze ca un fel de bază de presupunere, să nu generalizeze mentalitatea că acum dacă avem o agenție centralizată putem adăuga noi, noi și noi baze de date. Asta ar putea duce la o anumită lenevire a gândirii, trebuie să avem mare grijă să nu ajungem acolo. Să nu ne gândim cumva că dacă există o agenție la nivel central, atunci putem trece la crearea unei noi baze de date europene. Domnule Coelho, dacă aveți ceva de adăugat? Cred că doamna Latford și cu mine suntem clar pe aceeași lungime de undă. Noile funcțiuni ale acestei agenții sunt legate strict de adoptarea unui nou act legislativ prin codecizie implicând Parlamentul. Trebuie să avem mare grijă când formulăm textul de lege să specificăm că nu poate fi vorba de competențe, de atribuții noi, de noi baze de date pentru această agenție, dincolo de sau fără respectarea cadrului legal. Asta înseamnă codecizie cu participarea Parlamentului. Am, am subliniat acest aspect și în discuțiile cu Comisia și cu Consiliul. Ambele instituții cunosc poziția Parlamentului în acest sens și sunt pe deplin sigur că vom ajunge și avem deja un consens aici, că suntem gata să dovedim acest lucru în formularea documentului respectiv. Vom scrie lucrul acesta negru pe alb tocmai pentru a evita orice tentație. Mulțumim domnului Coelho. Mai sunt și alte observații sau concluzii? Dacă nu, trecem mai departe Putem trece la punctul 12. Îl vom discuta împreună cu punctul 13 pentru că ambele se referă la dosarele PNR, la dosarele cu numele pasagerilor. La punctul 12 este vorba de acordul dintre Uniunea Europeană și Australia prin prelucrarea și transferul uh, de către transportatorii aerieni către sectorul vamal australian a datelor din registrul de nume al pasagerilor PNR provenind din Uniunea Europeană. Și punctul 13 se referă la acordul între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul de date din registrul cu numere pasagerilor PNR de către transportatorii aerieni către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite DHS. Este vorba de acordul PNR 2007 scopul acestor puncte pe ordinea de zi este să avem un schimb de opinii, așa că la început o să-i dăm cuvântul uh, domnei raportor, doamnei Intveld, care să ne spună ce s-a mai întâmplat în domeniile respective și să vedem ce mesaje avem din partea grupurilor politice, ce mesaje vor fi prezentate de grupurile politice în aprilie în acest sens, după care vom da cuvântul Consiliului, Comisiei și, de asemenea, vom da ocazia reprezentanților nu, nu o să vină nimeni din partea Agenției Europene de Protecție a Datelor. Speram să vină domnul Haskings sau domnul Budarelli. de la Serviciul European de Protejare a Datelor, dar domniilor nu vor veni. Prin urmare, vom avea un schimb de opinii între membrii Comisiei. Hm? Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte concisă. Dați-mi voie să vă prezint uh, ultimele evoluții uh, dumneavoastră celor care nu au urmărit discuția în detaliu. Uh, Ni se cere să ne dăm acorduri cu privire la cele două acorduri internaționale cu SUA și uh, Australia cu privire la transferul datelor PNR. În calitate de raportor am sugerat ca în loc să trecem imediat la vot, să amânăm votul de obicei, Parlamentul European a avut o atitudine negativă vis-a-vis -vis de aceste acorduri. Prin urmare, uh, doresc să amânăm acest uh, vot pentru a nu uh, crea dificultăți cetățenilor și transportatorilor euroaerieni. Cerem uh, Comisiei, în acest sens, o propunere coerentă, unică. Pentru că pe lângă cele două acorduri trebuie să renegociem acordul cu Canada, care a, a expirat între timp. Știm de asemenea că există o serie de alte state care cer transferul de date PNR și uh, în continuare mai există în discuție uh, posibilitatea creierii unui uh, registru de acest gen la nivel de Uniune Europeană. Prin urmare, mai avem discuții cu privire la acordurile internaționale și, de asemenea, la situația din cadrul Uniunii Europene din, uh, în, sunt foarte încântat de faptul că poziția pe care am promovat-o eu a fost adoptată de asemenea de raportorii din umbră, cărora le mulțumesc călduros. De asemenea, a fost adoptată de către comisie. Știu că și Consiliul a fost întrucâtva de acord cu această propunere a mea. Prin urmare, se pare că avem un consens interinstituțional, ceea ce reprezintă un pas înainte. Uh, în momentul de față, împreună cu raportorii din umbră, lucrăm asupra unei rezoluții comune. Sper că toate grupurile parlamentare vor fi de acord cu noi. În acest uh, proiect de rezoluție vom stabili strategia și, de asemenea, principiile de bază pe care uh, Parlamentul European le consideră a fi condiții esențiale pentru uh, acordarea de către această instituție a acordului său trebuie să ținem uh, seama și de faptul că nu doar uh, așteptările Parlamentului European în ceea ce privește acest pachet PNR sunt importante, ci acest pachet trebuie să fie acceptat de toate curțile uh, Uh, din Uniunea Europeană, din diferitele state membre, uh, curți și tribunale care de obicei uh, urmăresc cu mare atenție legislația europeană. Prin urmare, Parlamentul European încearcă să lucreze cât mai rapid cu putință. Dorim ca această rezoluție să fie adoptată în aprilie. Sper să obținem acordul tuturor grupurilor parlamentare. Până acum lucrurile stau bine cerem Comisiei Europene de asemenea să lucreze foarte eficient, rapid. Uh, sperăm să, ca reprezentanții Comisiei să fie capabili a prezenta propunerile lor înainte de vacanța de vară. Asta în ciuda faptului că știu care sunt uh, toate căile birocratice ce trebuie să fie urmate. Uh, Uh, câteva comentarii. Sunt uh, dezamăgit de fapt, dezamăgită de faptul că nu am obținut raportul uh, Comisiei în ceea ce privește acordul cu Statele Unite. Știți că acest acord este în vigoare din 2004 și am avut doar două evaluări, una în 2005 și una în 2010 mi-ar fi plăcut să avem acest raport în fața noastră în cadrul discuției de astăzi. De asemenea, aș uh, dori să obțin mai multe informații cu privire la implementarea acordurilor cu Australia și Canada și să-mi dau seama că toate condițiile sunt întrunite. De asemenea, cred că ar trebui să cerem mai multe informații și uh, am cerut președintelui să facă lucrul acesta, mai multe informații cu privire la Uh, noile condiții impuse de uh, Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii. Acolo se vorbește despre screeningul pasagerilor și de asemenea despre folosirea datelor cu privire la pasageri. Este o temă importantă pentru discuția noastră. De asemenea, cer Consiliului să ne ofere răspunsuri cu privire la rezoluția Parlamentului European din noiembrie 2008 Consiliul a spus deja că acea rezoluție se baza pe o propunere uh, PNR a Uniunii Europene, o propunere ce nu mai există. Însă, în cadrul rezoluției respective, există o serie de solicitări, de informații cu privire la datele pasagerilor, dar de asemenea uh, cerem uh, de asemenea informații cu privire la datele API aceste aspecte sunt uh, esențiale și aș cere Consiliului să ne prezinte informațiile respective cât mai curând cu putință. Oricare vor fi propunerile Comisiei, uh, Comisia va trebui să țină cont de munca depusă deja în ceea ce privește cadrul uh, de protecție transatlantică, un cadru pe care l-am discutat deja în cursul dimineții, și în încheiere, dați-mi voie să vă spun că le-am cerut domnului președinte să ceară clarificări din partea Comisiei cu privire la statutul legal al acordului cu Canada. Am auzit o serie de interpretări ale situației de fapt. Din câte am înțeles, în momentul de față, datele sunt uh, transferate pe baza unor uh, activități unilaterale ale Canadei. Oricare ar fi situația, fie că acordul este în continuare în vigoare sau nu, uh, trebuie să clarificăm aceste neclarități cât mai curând cu putință. Și acum, în ultimul rând, salut sprijinul și cooperarea de care am avut parte uh, în, în uh, relațiile noastre cu diferiți actori, însă nu ar trebui să oferim prea multe informații care nu sunt deloc necesare, uh, nu trebuie să oferim aceste informații nici Parlamentului European și nici actorilor. Cred că ar trebui să deliberăm în pace și să luăm niște decizii cât se poate de înțelepte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, vă mulțumim. Președintele va ține cont de toate solicitările și, solicită- și sugestiile făcute de către uh, președinta Comisiei Libe. Vom încerca să rezolvăm toate aceste probleme. Iar acum e timpul să dăm cuvântul Comisiei și mai apoi Consiliului. Dorește să ia cineva cuvântul în numele Comisiei? Doamna Verclei. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneam deja, salutăm ideea doamnei raportor. Este vorba despre amânarea votului cu privire la cele două acorduri. Asta în încercarea, în încercarea de a obține o, o abordare mult mai comprehensivă. Ne dorim, bineînțeles, un set de principii unic în ceea ce privește utilizarea datelor PNR, atât pe plan intern cât și în relațiile internaționale. Tocmai de aceea suntem foarte încântați că Parlamentul European dorește să adopte o rezoluție în sesiunea plenară din aprilie, pentru că această rezoluție va ajuta Comisia să evalueze uh, cu atenție toate criteriile dorite de către Parlamentul European. Aceste criterii vor fi mai apoi luate în considerare în momentul în care creăm uh, instrumentele necesare, fie uh, că este vorba, uh, fie că va fi vorba despre un pachet uh, PNR cu privire la utilizarea datelor PNR pe plan inter, internațional, o serie de mandate și de asemenea crearea potențială a unui sistem PNR la nivel de Uniune Europeană. În orice caz, uh, este evident că ne dorim cât mai curând uh, cu putință un semnal clar din partea Parlamentului European, iar acest semnal va lua forma unei rezoluții. Suntem încântați, tocmai uh, pentru că Parlamentul European se dovește, dovedește angajat uh, în crearea unei astfel de rezoluții. La nivelul Comisiei vom discuta aceste instrumente pe care le menționasem deja, însă, bineînțeles, va, va dura ceva timp. Încă nu am stabilit niciun fel de date limită, însă, odată ce le stabilim, vi le vom transmite. Și încă ceva, încă ceva despre raportul Uh, creat în cadrul acordului PNR cu Statele Unite ale Americii. Am primit informații din partea comisarei uh, Mas, uh, Malmström și se pare că raportul respectiv va fi trimis Parlamentului în curând, în următoarele zile, cu mult înainte de sesiunea plenară din aprilie. Asta înseamnă că chiar mâine sau uh, cel târziu, la uh, finele acestei săptămâni, veți primi raportul. Domnul președinte, vă mulțumim. Consiliul dorește să ia cuvântul. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că ne oferiți ocazia să prezentăm și o poziția președinției din acest punct de vedere. Aș fi vrut să informez această comisie că pentru moment dezbaterea a avut un caracter politic la nivelul Consiliului, pentru că am dorit să primim detalii ulterioare din partea Parlamentului în legătură cu această propunere, așa încât am urmărit îndeaproape situația și am uh, păstrat chiar legătura cu doamna raportor, tocmai pentru a pregăti terenul și apoi pentru a prezenta o poziție comună, astfel încât să reușim să înlesnim dezbaterea care tocmai ar trebui să ne permită să ajungem la o poziție din punct de vedere politic în acest sens. A existat totuși un schimb de opinii între statele membre în cadrul grupurilor de lucru, iar primele reacții în legătură cu ceea ce se încearcă să se impună în cadrul acestei comisii uh, Spuneam că sunt, acele deci, prime reacții au fost pozitive în ceea ce privește acum uh, atitudinea pragmatică pentru a se evita un vid juridic care ar putea avea consecințe grave pentru, uh, la nivel european, pentru companiile europene, așa încât uh, din aceste prime reacții se consideră că avem de face cu, să spunem, o situație pozitivă. Ideea este însă să nu se facă schimbări radicale pentru a se face mai departe demersuri pentru a se ajunge la un consens interinstituțional în legătură cu acordurile în acest domeniu, acordurile privind listele de pasageri. O serie de idei au fost transmise președinției și uh, asta chiar la un nivel foarte înalt, idei care ne uh, ajută să ne facem o primă impresie. Așadar, în primul rând, există această impresie că acordurile în legătură cu care am cerut părerea Parlamentului acest lucru nu înseamnă, de fapt, că noi cerem Parlamentului să se pronunțe numai pe marginea unuia, fără a se pronunța pe marginea celuilalt. Mi se pare logic să procedăm la fel pentru toate acordurile și Cred că este important să ținem cont de situațiile și de contextele diferite. Și, în al doilea rând, un mare număr dintre statele membre, o majoritate dintre ele, aș spune, insistă asupra nevoii de a se ajunge la un astfel de PNR la nivel european. Uh, S-a discutat timp de cel puțin 2 ani de zile pe marginea unei propuneri pe care a prezentat-o Comisia. Există și o decizie cadru care însă odată cu intrarea în vigoare a Tatălui de la Lisabona a devenit caducă. În acest moment așadar nu avem nicio propunere. Însă, așa cum s-a spus, există această dorință de a face progrese și de a ajunge la adoptarea acestui sistem și asta chiar pornind de la un sistem care să fie adoptat de către Comisie. După cum știți, aceasta este una dintre prioritățile programului de la Stockholm. Iată cam ce am avut eu să vă spun în acest moment. Consiliul așteaptă, așadar, uh, rezultatul acordului comun cu Statele Unite, care a fost încheiat de către Comisie în luna februarie și așteptăm de asemenea ca acest acord să fie făcut public sau în orice caz să ne fie transmis și nouă cât mai repede. Iată cam ce am avut eu să vă spun. Ideea este că atitudinea noastră este una pozitivă în legătură cu anumite propuneri cu privire la menținerea unei orientări coerente și să sperăm că Parlamentul va adopta cât de curând o rezoluție prin care să adopte niște principii fundamentale. Acest lucru ne-ar uh, permite să formulăm anumite propuneri și acest lucru sigur că va permite ulterior Consiliului să ajungă la niște prime rezultate pe baza propunerilor sale. Firește că funcționează mecanismul codeciziei care se aplică odată cu intrarea în vigoare a tratului de la Lisabona. Mulțumesc! Deci, doamna Indvelt a propus ca noi să amânăm votul astfel încât să putem dezvolta dezbaterea pe marginea acestui subiect, dar acum aș dori să știu ce opinie au grupurile politice, ce opinie au membrii în nume propriu a acestei comisii. Văd pe domnul Voș care dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru colaborarea deosebit de plăcută. Sper că lucrurile vor continua în același fel. Sunt uh, de acord cu amânarea votului, din, așa asta din diferite motive. Pe de o parte, efectele unor decizii uh, nu foarte bine gândite ar putea fi foarte mari, pe de o parte pentru cetățeni, pe de altă parte pentru transportatorii aerieni, pe de, o parte, pe de altă parte pentru uh, chiar baza instituțională, legislativă și, bineînțeles, nu în ultimul rând, în ceea ce privește protecția datelor, este evident că și Parlamentul European trebuie să primească ocazia de a, a uh, se asigura că toate criteriile cu privire la transferul de date unor state terțe sunt cât se poate de clar formulate trebuie să ne dăm acordul cu privire la mandatul de negociere oferit Comisiei și, de asemenea, Parlamentul European trebuie să aibă posibilitatea, asta datorită solicitărilor uh, de răspuns pe care le avem în momentul de față și pe care vor veni cu siguranță în viitor. Așadar, uh, este important să discutăm un model, să discutăm pe larg un model care uh, nu uh, se pliază doar pe un caz unic, ci s-ar putea aplica și în alte cazuri. Prin urmare, sunt de acord cu amânarea votului pentru luna aprilie. În ceea ce privește comentariu cu privire la necesitatea datelor. Nu mă pot ghida decât uh, după informațiile primite din partea experților în momentul de față, însă mi-aș dori să primim uh, informații suplimentare. Asta pentru a înțelege clar ce aduc cu ele datele PNR pe lângă toate celelalte date care oricum sunt colectate. Adică trebuie să înțelegem care este valoarea adăugată a datelor uh, PNR și permiteți-mi să mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru că acceptă această idee a amânării votului. Însă, permiteți-mi de asemenea să spun că, după umila mea părere, acordul uh, Parlamentului European va fi dat în funcție de nivelul de protecție a datelor asigurat. Vă mulțumesc! Doamna Zibel, vă mulțumesc, doamna, domnule președinte! Trebuie să recunosc că prima reacție pe care am avut-o în momentul în care am auzit această propunere de amânare a votului nu a fost una entuziastă. Însă am înțeles că toate condițiile cadru pentru, pentru uh, datele PNR sunt altele decât uh, uh, cele cu care suntem familiarizați spre exemplu, condițiile în, cerute în cazul SWIFT, uh, sunt uh, așadar altele decât uh, cele cu care ne-am obișnuit și, prin urmare, trebuie să amânăm acest vot. În orice caz, în ceea ce privește ideea în sine de date PNR, ideea este cunoscută în cadrul Parlamentului European. Am tot discutat-o. raportoarea va lua în considerare cu siguranță în formularea textului de rezoluție pentru a, sensa, sesiunea din aprilie toate actele legislative pe care Parlamentul European le-a promulgat deja. Da, suntem de acord cu amânarea votului, însă, pe de altă parte, ne dorim ca o decizie a Parlamentului să apară cât mai rapid cu putință. În continuare ne concentrăm asupra ideii de protecție a datelor, de asemenea ne concentrăm asupra obiectivului pentru care sunt folosite aceste date. Se vorbește despre combaterea terorismului, însă acesta nu este obiectivul esențial, pentru că noi folosim toate aceste date în alte în uh, scopul atingerii altor obiective. În orice caz trebuie să înțelegem cât se poate declară acest aspect și de asemenea trebuie să vedem ce se întâmplă cu protecția drepturilor cetățenilor, însă toate acestea nu sunt noi. În orice caz sper că în curând vom avea o, o decizie. Vă mulțumesc, urmează domnul Albrecht. Vă mulțumesc la rândul meu. Vroiam să înțeleg cum funcționează acest sistem. Este vorba despre baze de date ale transportatorilor aerieni care sunt uh, accesibile pentru toate uh, pentru toți cetățenii, e vorba de uh, baze de date ale companiilor aeriene. Avem practic un acces de, deschis, însă nu se stipulează clar cine, când a folosit datele incluse în aceste baze de date. Și tocmai de aceea, după părerea mea, întregul sistem de colectare a datelor pas- pasagerilor ar trebui să fie regândit, pentru că el nu respectă legislația europeană cu privire la protecția datelor. Și asta pentru că nu există niciun fel de înregistrare cu privire la cine a accesat aceste baze de date, când și în ce obiectiv, în ce scop. În acest caz, după părerea mea, ar trebui încă de pe acum uh, să avem posibilitatea de a uh, de a elimina clar uh, posibilitatea comiterii unor acte de terorism. Însă, după părerea mea, arhitectura actuală a sistemelor acestora nu este deloc uh, eficientă, pentru că am putea avea teroriști sau chiar uh, infractori care își constituie propria lor uh, companie aeriană, își creează propriile lor uh, baze de date care nu sunt neapărat evaluate de către cineva. În orice caz, asta uh, este problema pe care o am eu. Mi se pare că aceste date nu ne ajută să combatem terorismul în niciun fel. acordul act actual cu privire la transferul uh, datelor pasagerilor este în neconcordanță cu uh, Carta Drepturilor Omului și uh, de asemenea Convenția privind protecția datelor uh, drepturilor fundamentale. Mă refer aici la articolul 8 a ambelor convenții E vorba acolo despre datele personale cu caracter personal și, prin urmare, mi s-ar părea cât se poate de logica Parlamentul European să elimine, să voteze împotriva acestui acord. Însă, deoarece ne uh, simțim răspunzători și dorim să, ofer- să oferim Comisiei și Consiliul posibilitatea de a începe de la zero în cadrul negocierilor sale cu Statele Unite ale Americii, trebuie să facilităm uh, această nouă, această nouă negociere. Însă, pe ansamblu, mi se pare că ceea ce permitem noi, și anume această arhitectură, este una incorrectă. Practic, sprijinim o arhitectură de dragul de a atinge un acord cât mai rapid cu putință, un uh, acord însă care nu uh, întrunește absolut deloc toate uh, principiile legislației europene. După părerea mea, în momentul de față, Parlamentul European nu poate sprijini un acord sau un mandat care este practic neconstituțional. Așadar, încălcăm Constituțiile uh, și lucrul acesta este inimaginabil pentru mine. Nu putem sprijini practic această încălcare și lucrul acesta trebuie să spunem cât se poate clar în cadrul negocierilor noastre cu Statele Unite. Domnul Tavares are acum cuvântul. Președinte, eu nu, în Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce privește strategia specifică pe care doamna raportor să fiind velt ne propune, nu văd de ce aș irosi timpul ca să mai spun ce am spus și cu alte ocazii, și anume că sunt de acord cu strategia dumneei, pentru că mi se pare și mie de bun simț ca și Consiliul și Comisia să fac uh, lucrurile așa cum trebuie, să dispună de răgazul necesar pentru a nu crea probleme cetățenilor, companiilor aeriene și, în general, uh, să nu creeze probleme. În orice caz, în momentul în care spun că sunt de acord cu strategia pe care doamna Sofie Indveld ne propune, Trebuie să mai adaug că în această strategie, dacă ținem cont de intervențiile pe care le-am auzit, apare o altă idee și din partea noastră și din partea comisiei, care nu facem lucrurile la bucată, nu le luăm așa la rând, ci uh, le facem uh, oarecum diferit. Pentru că în momentul în care avem probleme cu viramentele bancare, spre exemplu, vorbim despre viramente bancare, după care constatăm că avem probleme cu companiile aeriene, cu listele de pasageri și ne apucăm să discutăm despre listele de pasageri, după care ne apucăm să negociem cu Statele Unite și de foarte multe ori avem cu Statele Unite în mai multe domenii relații relații bilaterale de o anumită natură. Numai că nu se discută și cu noi, pentru că noi nu avem aceleași privilegii pe care le au, să spunem, cei care au acest gen de relații bilaterale. Cu alte cuvinte, trebuie să încercăm să ajungem măcar la niște acorduri comerciale care să funcționeze ca monedă de schimb. Deci, ceea ce este în joc aici este un fel de echilibru al puterii și uh, Uh, doamna comisar Reding a spus și dumneavoastră acest lucru, ar trebui să facem o reformare, o restructurare pentru a înlătura din aceste, nu neapărat principii generale care nu decurg dintr-un vid legislativ, ci care decurg dintr-o practică generală, care sfârșesc însă în anumite uh, tipuri de legislație generală. Cred că ar trebui să încercăm să pornim de la aceste principii renunțând la anumite principii, pentru că e îngrijorător. Constatăm că avem de-a face cu bănci de date foarte mari, există însă un vid mai degrabă politic și nu unul juridic. Vid juridic n-aș spune că există, având în vedere câte prevedere există. Spuneam, acest PNR pentru ce se folosește? Pentru a combate terorismul, furtul de identitate, acestea din urmă fiind una dintre infracțiunile cele mai răspândite și nu există date uh, în anumite situații. Poate că datele există la bănci, spre exemplu. Bănci care însă nu ne spun de câte ori au fost uzurpate, să spunem, aceste identități, pentru că în cazul băncilor acest lucru se mai întâmplă. Noi nu avem cum să știm acest lucru pentru că nimeni de la bancă nu ne spune acest lucru. Sigur că uh, există și alte infracțiuni care produc efecte foarte grave asupra vieții cetățenilor. Nu sunt juriști de formație, sunt istoric la bază, însă am impresia că această situație nu diferă foarte tare de acele situații care se înregistrează ori de câte ori se produc uh, schimbări majore sociale și economice când avem de-a face cu un vid. Un vid în ceea ce privește un document de bază, în ceea ce privește protecția datelor personale. Acest Parlament nu are niciun fel de inițiative legislative, ci are un mandat din partea societății civile pentru a ține cont de toate aceste probleme și pentru a încerca să-i protejeze pe cetățeni. De aceea, proiectul de raport din partea doamnei Sofie Inveld conține o serie de principii care, din punctul meu de vedere, pot fi reținute pentru că ne putem prevala de aceste principii în ceea ce privește caracterul obligatoriu al utilizării anumitor metode. De aceea, avem în acest document o serie de principii pe care le putem aplica și pentru PNR și pentru codul SWIFT la banc. Inutil să mai vorbim și de YouTube și SWIFT și așa mai departe. Însă problema este una similară aici. Pentru că e vorba de ingerințe. Deoarece Comisia prezintă uh, îngrijorările, temele existente, iar noi, ca Parlament, trebuie să facem față acestor teme și trebuie să ne retragem un pic, să ne detașăm un pic și să discutăm principiile de bază, astfel încât să putem face progrese și cu atât mai mult cu cât avem și o nouă comisar, să vorbim de drepturile uh, cetățenilor de datelor personale. Pornind de la acest principiu, putem începe negocierea și putem negocia, fiindu-ne foarte clar care sunt intențiile, care sunt principiile care stau la baza agitației europene. Putem negocia cu cine vrem noi, cu Statele Unite, cu Arabia Saudită și nu uh, ne apucăm să facem exact pe dos cum mi se pare mie că se întâmplă acum. Now, Mr. Bronze. Vă mulțumesc. Sigur, întrebarea mea ar putea să pară extrem de naivă, însă, înainte de a te urca într-un avion către Australia, ți se cere o viză. Deci informațiile respective sunt transmise oricum. Și atunci întrebarea mea apare naivă. De ce au nevoie de aceleași informații de două ori? Dacă nu cer informații respective când solicităm o viză. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte întrebări. Nu văd uh, alte persoane să fie înscris la cuvânt. Ne întoarcem la doamna raportor, însă poate înainte de asta comisia sau uh, reprezentanții președinției ar dori să reacționeze la lucrurile spuse până acum. Dacă nu, dăm cuvântul doamnei raportor, doamna Entveld. Cred că asta este într-adevăr întrebarea fundamentală, nu e o întrebare deloc naivă. Și am să încep cu aceasta. Într-adevăr, este o întrebare la care trebuie să găsim un răspuns și Consiliul va trebui să răspundă la această întrebare. Întrebarea pusă în rezoluția, ridicată rezoluția din noiembrie 2008. Și am să spun încă o dată reprezentanților Consiliului că trebuie să ne demonstrați că este într-adevăr nevoie și este nevoie de o de un schimb proporțional în materie de date PNR. Și trebuie să vedem dacă într-adevăr este necesar să facem acest lucru. Nu vorbim de utilizarea datelor PNR pe baza unui mandat în anumite cazuri, nu. E vorba aici de colectarea și depozitarea unui volum mare de date fără mandat. Trebuie să ne demonstrați necesitatea utilizării și colectării acestor date dincolo de datele API sau ESTA la care vă referați și dumneavoastră, date care deja sunt folosite. Sunt date folosite pentru a identifica anumite persoane. Datele PNR sunt date comportamentale, nu sunt date care pot fi folosite pentru a identifica o anumită persoană. Pentru a identifica o persoană se folosesc datele API, Advanced Passenger Information informații detaliate cu privire la pasager, datele din pașaport și detaliile zborului, cam asta ar fi. Datele PNR, în schimb, nu pot fi folosite pentru a identifica pe cineva. Sunt date pe care le dăm uh, uh, în momentul în care facem o rezervare. Dacă eu vreau să-mi rezerv un bilet pe numele Mickey Mouse, pot să fac acest lucru. Uitați-vă și la numele meu. Uitați-vă la numele meu cum e scris pe, agenda, pe ordinea de zi. Nu e scris corect. garantez, totdeauna când îmi iau un bilet de avion, numele meu nu este scris corect. Sunt și unii în familia mea care uh, au alte, alte păreri când e vorba de modul de a scrie corect numele nostru. Prin urmare, datele PNR nu pot fi folosite în acest scop. Deci trebuie să ne demonstrați, să ne demonstrați clar nevoia uh, colectării și stocării acestor date și nu numai uh, Parlamentului European, dați-mi voie să spun acest lucru încă o dată, trebuie să demonstrați acest lucru și diferitelor curți constituționale din statele membre. Trebuie să convingeți Curtea Constituțională din Karlsruhe că această măsură este într-adevăr una proporțională și dacă vă închipuiți că eu sunt dură, ei sunt mult mai dur decât mine, vă promit. În ceea ce privește propunerea de amânare, după cum spunea și doamna Sipol și domnul Albrecht, am lucrat pe această temă încă din 2004. Predecesorul meu lucrează la asta din, lucra din 2003 și dacă mă întrebați, ați vrea să votați astăzi și să respingă totul? Da, nimic nu mi-ar place mai mult, dar ar fi un lucru absolut irresponsabil și n-ar fi deloc constructiv. Văd că domnul Busutil mă privește puțin uimit, dar în ultimă instanță, ar fi mult mai constructiv să încercăm să folosim această situație pentru a ajunge la o soluție mai potrivită, mult mai potrivită. Ah, Consiliul și Comisia sunt noi noștri aliați în domeniul. Votul încă este în discuție, urmează să aibă loc și de aceea sunt de acord cu ce a spus doamna Sipel, e nevoie de o propunere și de nevoie rapid de o propunere, trebuie să fie una detaliată și de calitate ridicată, dar de asemenea trebuie să o avem cât de repede posibil și o ultimă observație cu caracter practic până în prezent nu am trimis în foarte multe locuri eh, textul rezoluției pentru că am considerat că e un gest de politețe față de raportorii din umbră ca în primul rând să cădem de acord împreună asupra textului și după aceea să-l diseminăm. Eh, știu că unora nu le pasă, dar eu n-aș vrea să trimit acest document înainte să avem un acord asupra acestui text dar dați-mi voie să vă spun că îl veți avea și dumneavoastră. Iar dacă nu-l dau mai departe dumneavoastră, îl veți vedea pentru că e nevoie de un vot pozitiv în aprilie. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Intervel. Nici eu n-am știut foarte sigur dacă știu să vă pronunț numele corect, Intervel. Mai mult sau mai puțin, cam pe acolo suntem. Oricum, spune președintele, vă mulțumim și cred că într-adevăr avem consens Uh, când e vorba de propunerea noastră, vom amâna votul. Toate grupurile și membrii care au vorbit aici sunt de acord cu aceasta și consider că am acoperit toate punctele de pe ordinea de zi. Cel puțin pentru ședința din această după-mează a Comisiei Libe. Vom relua activitatea noastră mâine la ora 10. Mâine la ora 10 încă o dată. Vă mulțumesc și mâine votăm v-aș ruga să nu uitați să vă aduceți cartelele electronice de vot. Ar fi important să faceți asta. Vă mulțumesc!